procesele verbale. Primul punct pe ordinea noastră de zi este declarația președintelui Parlamentului European cu privire la situația actuală a negocierilor din uh, Consiliu cu privire la criza economică. Dragi colegi, cel puțin am plăcerea de a mă adresa unei săli goale. Probabil dumneavoastră sunteți foarte experimentați în acest punct de vedere. Am discutat cu ambii președinți, Van Rompuy și Barroso, astăzi, spunându-le că îi voi informa în legătură cu rezultatul dezbaterii noastre din plenară. Duminică, în discursul uh, introductiv din cadrul Consiliului uh, European, am susținut că e nevoie de un pachet uh, cuprinzător și decisiv pentru a depăși criza economică din Europa. Toate instituțiile europene trebuie să acționeze împreună. Am reamintit Consiliul European că și noi suntem Parlamentul uh, zonei euro. De aceea Salut faptul uh, că astăzi, între uh, reuniunea de duminică și cea de mâine, avem timp să discutăm soluții pe termen uh, scurt, mediu și lung, care se află acum pe masa discuțiilor. Concluziile mele de la prezența la acest Consiliu sunt următoarele. Există trei subiecte urgente de discutat. Reducerea poverii îndatorării Greciei, însă trebuie să știm exact cât anume vor investi investitorii privați și cum anume o vor face. Evident, va exista și o recalculare voluntară a acestui proces, apoi recapitalizarea băncilor europene și Consiliul ECOFIN, al cel 27 state membre, a luat decizii decisive, de exemplu, cerințele de adecvare ale capitalului care vor ajunge la 9%, apoi s-au stabilit detalii legate de modul în care vor fi strânși banii de pe uh, piață și uh, să vedem apoi cum folosim banii din uh, Facilitatea Europeană de Stabilitate Financiară. Și punctul 3, la fel de urgent, crearea uh, unui uh, unele modalități de protejare a economiilor aflate în dificultate. Consiliul ar trebui să decide mâine asupra consolidării uh, rolului facilității uh, europene, permițându-i uh, să găsească bani prin mecanisme de asigurare. Există și alte două propuneri legate de modul în care s-ar putea consolida această protecție. S-ar putea crea un vehicul cu scop special și crearea unui fond împreună cu implicarea femeiului pe termen mediu. Trebuie să oferim uh, timp uh, pentru uh, pactul de creștere și stabilitate consolidat sau pentru pachetul celor șase măsuri. În ceea ce privește semestrul european și pactul Euro Plus și toate celelalte stimulente pe care le-am găsit, și ele au nevoie de timp pentru a funcționa. În principiu, statele membre trebuie să fie de acord că trebuie să ne coordonăm mai bine la nivel european Problema importantă, întrebarea importantă este uh, cum uh, transferăm toate uh, aceste aspecte din cadrul interguvernamental spre metoda comunitară. E clar că soluțiile pe termen scurt și mediu trebuie să fie stabilite la nivelul instituțiilor europene. Pe termen lung, există discuții cu privire la o posibilă schimbare a tratatului. Întrebarea însă este ce fel de schimbare e cea la care ne așteptăm. Suntem gata să acceptăm orice fel de schimbare? În ce privește perspectiva pe termen lung, trebuie să ajungem la anumite concluzii de pe urma acestei crize și să reflectăm asupra viitorului Uniunii Europene, dacă chiar ne uh, dorim uh, ca Uniunea Europeană să fie tratată în mod serios de către actorii globali e bine, atunci această criză ne oferă oportunitatea de a acționa rapid. Principala concluzie este că nu ne putem uh, permite uh, o uh, situație de unitate în teorie și de fragmentare în practică. Știm că lucrurile funcționează în teorie, însă în practică vorbim despre Uniunea Europeană, însă ne bazăm politicile mai degrabă pe nivelul național. Uniunea Europeană este ca un fel de uh, vis. Statele naționale însă sunt realitatea. Dualismul european este perceput uh, ca fiind o slăbiciune a noastră din exterior și este folosit împotriva interesului nostru comun și strategic. Uniunea Europeană trebuie să fie puternică într-o lume modernă și multipolară. Nu vorbim doar despre o piață unică când vorbim despre Europa, ci despre un concept uh, politic chiar și despre o putere eventual. Trebuie să putem depăși criza, însă nu doar atât. Trebuie să avem un impact asupra lumii moderne. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Uh, okay. Now we go to the statement. Trecem acum la declarațiile grupurilor politice. Doamna Corin Bortman Col are cuvântul în numere PPE-ului. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Moet er op dit moment wel een debat... Mulțumesc, domnule președinte. Chiar trebuie să avem această dezbatere în Strasburg, în plenară, pe această temă? Domnul comisar Barroso și domnul Van Rompuy fac tot posibilul să se pregătească pentru a lua deciziile necesare la Bruxelles. Dar duminică acordul a fost uh, deja trecut sub tăcere și deciziile vor fi anunțate de-abia după ziua de mâine. Și atunci pe ce ne bazăm? Pe articole din presă, pe documente care au fost uh, furnizate presei? Motivul pentru care participăm la această dezbatere, domnule președinte, este că uh, Există foarte multe îngrijorări din partea cetățenilor și riscul este ca această criză să se accentueze. Cetățenii noștri sunt îngrijorați de locurile lor de muncă și de pensie și tocmai de aceea, în numele grupului meu, aș dori să-i încurajez pe șefii de state și de guverne să se ocupe de această problemă într-un mod ambițios și să adopte un pachet cuprinzător o abordare care să inspire încredere, încredere în piețe și în Europa noastră și în moneda noastră. Pentru că momentul, nu mai este momentul să avem uh, jumătăți de măsură. Europa este capabilă să facă față situațiilor cu care se confruntă. Nu există o soluție ușoară cauza crizei datoriilor se regăsește la nivelul statelor membre, dar problema în multe state, problemele din multe state membre ne afectează pe toți, pentru că avem o monedă comună. Cu toții am beneficiat de pe urma ei an după an. Și asta ne obligă să dăm dovadă de solidaritate și să căutăm soluții Consolidând mecanismul de stabilitate financiară și planul european de recapitalizare a băncilor, Acestea sunt două elemente necesare pentru a oferi o soluție de durată pentru Grecia și de asemenea și pentru a restaura calmul pe piețele financiare. Facilitatea de stabilitate financiară trebuie să aibă această putere de bazuca iar independența Băncii Centrale Europene trebuie să rămână bătută în cuie. Pentru că dacă piețele joacă la cacalma, trebuie să facem și noi același lucru. Trebuie să avem grijă de stabilitate. Situația este atât de gravă încât țări și bănci se chinuie să facă față unor probleme uriașe și trebuie să fie susținute pentru că există acest risc de contagiune. Trebuie să împiedicăm colapsul băncilor pentru că un sistem financiar stabil este de o importanță vitală pentru stabilitatea economică. Vorbim aici despre locurile de muncă, despre sectorul bancar și atunci când este necesar, statele membre trebuie să fie răspunzătoare pentru atragerea de capital. Fondul de urgență ar trebui să fie folosit doar în ultimă instanță. Recapitalizarea băncilor nu ar trebui să fie o răsplată pentru un comportament irresponsabil. Comisia a anunțat că ar trebui să existe stimulente. Dar pentru contribuabil este inacceptabil să fie nevoit să plătească pentru a salva bănci. Tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm aici că venim cu regulamentele necesare. Trebuie să existe o taxă pe tranzacțiile financiare Trebuie să existe propuneri pentru un mecanism de rezolvare a crizelor uh, bancare. Și Salutăm, deci, concluziile acestui summit de duminica trecută de a introduce foarte rapid pachetul de șase măsuri. Multe, mai mulți șefi de guverne trebuie să-și asume responsabilitatea pentru a-și face ordine în propria curte. Și trebuie să ne asigurăm că se iau măsuri importante către viitor și că pactul Euro Plus va fi implementat. S-a anunțat că ar trebui să fie posibil să existe niște linii directoare în bugetele naționale, să existe o integrare economică și fiscală la nivelul țărilor din zona euro. Dar modul în care ne comportăm trebuie să facă parte din dezbatere, dar este important să avem dezbaterea cu cetățenii noștri pentru că sprijinul cetățenilor este extrem de important pentru proiectul nostru european. Mulțumesc, domnul președinte Martin Schulz din partea socialiștilor și democraților. Vielen Dank, Herr Präsident Vă mulțumesc, domnule președinte. Din intervenția, dumneavoastră am înțeles multe. Ați mi voie să, spunem, să spun că întâlnirea de miercuri merită a fi considerat istoric. Bine, vorbim adeseori despre evenimente istorice, însă se prea poate ca deciziile luate mâine la Bruxelles să aibă o importanță istorică. Pentru că întrebările încotro se îndreaptă Europa Uh, și altele de aceeași factură și vor găsi mâine, probabil, răspunsul. Adeseori am spus că Uniunea Europeană se transformă, se scindează în trei părți. Uh, parteneriatul uh, franco-belgian, zona euro, restul zonei euro și celelalte state cu o poziție favorizată a Regatului Unit. Ei bine, această structură tripartită distruge metoda comunitară și la fine generează o situație, în fine, generează o situație în care dependența actorilor, în special a celor care acționează în, în zona euro, de situația internă a statului din care provin, uh, să devine atât de puternică încât cei care stau la masa negocierilor să se gândească într-un final doar la situația lor națională, în loc să se gândească la ideea europeană care ar trebui să stea uh, la baza deciziilor lor. Asta am văzut în Slovacia, trăim acum prin asemenea experiențe în uh, Germania. Vedem această atitudine în Consiliul European, vedem uh, în, la nivelul instituțiilor europene că toate deciziile luate cresc dependența monedei unice de tacticile naționale ale statelor membre. Ei bine, această tactică trebuie să fie eliminată. Iar pentru a face lucrul acesta avem nevoie de instituții comunitare care să poată într-adevăr pune în aplicare decizii comunitare atât la nivel economic cât și la nivel fiscal. Nu avem nevoie de noi instituții. Avem nevoie de instituțiile actuale funcționale însă. Ne aflăm pe o cale foarte periculoasă. De ce? Pentru că am reușit să distrugem încrederea, încrederea piețelor în investițiile durabile din Europa, încrederea cetățenilor în guvernele naționale, în zona euro și în statele, în, în instituțiile Uniunii Europene. Ei bine, această încredere a pierit în urmă cu un an și jumătate. În momentul de față, la nivelul uh, Consiliului, uh, se procedează în felul următor. Se face un anunț și nu se implementează respectivul anunț. Se reia discuția, se reiau deciziile, din nou, acestea nu sunt puse în aplicare. Chiar și uh, în weekend am văzut că Sarkozy și Merkel s-au uh, întâlnit din nou, însă de data aceasta au ajuns la un consens. Au anunțat consensul, dar nu l-au pus în aplicare. Uh, duminică, Merkel și Sarkozy au ieșit din sală și au dat o conferință de presă. Pe ce temă? Au vorbit despre temele pe, la care nu au ajuns la un numitor comun. Ei bine, e evident pentru uh, toți care sunt uh, jocurile și care sunt uh, provocările cu care ne confruntăm. Ei, provocările acestea sunt următoarele. Sunt povara datoriilor, iar povara, eliminarea poverii datoriilor depinde de cât de implicate sunt băncile franco-germane în acoperirea acestor crize. Ei bine, toată lumea știe că dacă se va ajunge la o adevărată criză a datoriilor, băncile franceze și germane au nevoie de ajutor. Uh, și cum se poate oferi acest ajutor? Ei bine, stabilizând și rezolvând criza datoriilor. Dar cum se poate face lucrul acesta? Ei, avem mai multe uh, modele. Modele care sunt uh, promovate pe de o parte de francezi și pe de o parte de germani. Dar aceste modele nu se suprapun nici pe departe și asta este problema. Oare de ce nu se, nu se întâlnesc reprezentanții statelor europene într-o sală, nu oare de ce nu discută până când le iese fum pe urechi pentru a ajunge la o decizie, pentru că doar așa ar putea recâștiga cetă- uh, încrederea cetățenilor europeni și a partenerilor internaționali. Și acum în ceea ce privește modificarea tratatului. Uh, ei bine, eu citesc și aud că ar trebui să modificăm tratatul uh, Uniunii Europene, că a fost constituit un grup de lucru prezidat de Van Rompuy, care, apropo, ar fi avut astăzi uh, o șansă de a se bucura de atenția întregii Europei venind aici, în fața noastră, toți uh, șefii de stat merg la guvernele lor naționale, dar, uh, dar Van Rompuy nu vine în fața Parlamentului Național. Ei bine, s-a constituit așadar acest uh, grup de lucru prezidat de Van Rompuy și de Juncker, dar în acest grup de lucru nu este prezent Parlamentul European. Ei, celor care doresc să modifice uh, tratatul european nu le spun decât următorul lucru în cazul în care vor să procedeze, să, să ajungă la modificări ale tratatului, au nevoie neapărat de acordul Parlamentului European. Nu vom uh, tolera distrugerea legitimității uh, deciziilor la nivel european prin renunțarea la avizul Parlamentului European. Ei bine, doamnelor și domnilor, sper că deciziile de mâine vor fi într-adevăr cele de care avem nevoie. Nu conținutul este important, ci important e ca șefii de stat și de guvern să arate într-un final că sunt capabili să facă față responsabilităților care le revin. Vă mulțumim. Urmează domnul uh, Verhofstadt în numele ALDE. Ma, ma, ma, introduction sera le, le point euh, dans... În introducere voi prelua un punct din intervenția domnului Schulz. Eu vă, vă anunț că joi vă face o propunere la conferința președinților de a-l convoca pe domnul uh, Juncker, pe domnul Barroso și pe domnul Van Rompuy pentru a ne vorbi despre guvernanță economică în zona euro pentru că ei au fost uh, numiți de către Consiliu să facă propuneri pentru summitul din decembrie. Eu cred că avem tot interesul de a organiza o dezbatere cu ei în noiembrie la Strasburg în legătură cu conținutul proiectului lor. Pentru că nu se va întâmpla ca data trecută când am fost uh, convocați la sfârșit uh, și ne-am confruntat cu o propunere care de fapt era decisă de către Consiliul European fără ca Parlamentul să aibă ceva de spus în legătură cu această propunere. Vă anunț acest lucru și uh, sper că voi beneficia de sprijinul tuturor grupurilor dacă se poate pentru a chema pe aceștia în Parlament uh, în noiembrie. În ceea ce privește summitul de miercuri, E bine, mă gândesc că putem spune că după 20 de luni de ezitări, de contradicții, de uh, jumătăți de măsură, în sfârșit uh, am impresia că de această dată uh, decidenții au înțeles că trebuie să ia uh, măsuri uh, profunde, că e nevoie de o abordare globală pentru a putea uh, reda stabilitatea uh, zonei uh, uh, euro și pentru a stabili un fel de foaie de parcurs pentru a ne îndeplini acest obiectiv. În ceea ce privește conținutul acestui plan, domnule președinte, e bine, eu cred că conținutul planului este foarte simplu. Aici, în Parlament și cu Parlamentul, avem o majoritate covârșitoare care a a adoptat o rezoluție acum 10 zile. Această rezoluție reia cele șapte mari măsuri care trebuie luate pentru ca prin acest plan să redăm stabilitatea zonei uh, euro. Nu trebuie să reinventăm nimic am decis asupra unei uh, rezoluții uh, clare și nete asupra uh, lucrurilor practic care trebuie făcute pentru zona euro și cred că avem cu toții în această dezbatere și probabil și dumneavoastră, domnule președinte, miercuri când veți fi prezent uh, la uh, această reuniune a summitului european unde vă veți prezenta discursul introductiv. Deci toți avem interesul să repetăm aceste șapte puncte pe care le solicită Parlamentul European pentru a stabiliza zona euro, adică o soluție durabilă pentru Grecia, uh, pentru că, până la urmă, ne mai trebuie și un plan european de capitalizare a băncilor, nu un plan național, un plan european așadar, apoi Trebuie să uh, reconsolidăm fondurile de salvare și celelalte aspecte care au fost deja trecute în rezoluția noastră. Haideți să fim sinceri unii cu alții. Există aici un punct uh, crucial pentru viitoarele zile și viitoarele săptămâni. Putem vorbi despre toate, despre guvernanța economică, despre un guvern economic, despre o uniune fiscală și, monet- și economică de care avem nevoie, despre recapitalizarea băncilor. Toate acestea sunt foarte importante, trebuie repetate miercuri în fața șefilor de stat și de guvern, însă uh, aspectul esențial este cunoscut cum am putea să reconsolidăm fondurile de salvare, pentru că despre asta este vorba miercuri, nu despre altceva. Trebuie să facem progrese, pentru summitul din decembrie, însă esențial este exact acest lucru. Cum vom reconsolida aceste fonduri? Doamna Vortman Col uh, a vorbit despre bazuca. Oare bazuca va fi acolo? Atunci când vorbim despre uh, piețe financiare, nu vorbim doar despre muniție ușoară. Când vorbim despre piețele financiare, vorbim despre armament greu. Și pot să vă spun că uh, propunerea care va fi aprobată miercuri există deja. Ea circulă pe coridoare, reconsolidarea fondurilor de salvare. Nu circulă doar pe coridoarele Parlamentului European, ci uh, pe uh, culoarele raștagului. Eu am aici această propunere care va fi aprobată miercuri. Ea se numește draft terms and conditions maximizing the lending capacity of the EFSF. Trei pagini și jumătate cu toate detaliile legate de procedură. Nu noi discutăm acest lucru, ci nivelul național o face, deci nu nivelul european. Și trebuie să vă spun că este un uh, sistem uh, complicat. Trebuie să citim totul de 3-4 ori pentru a înțelege lucrurile. Și am uh, dubii Uh, dacă acest sistem va putea funcționa. Pentru că este un sistem cu care vom uh, oferi asigurări de 20%, deja aceste cifre au apărut și în mass media, pentru toate obligațiunile care au fost emise de statele în dificultate, că vorbim despre Spania, Italia sau uh, altele. Practic oferim 20% fără să putem crește uh, capacitatea fondului de salvare, fără să existe un acord uh, între uh, state pentru intervenția Băncii Centrale Europene. În practică trebuie să avem un sistem care să facă lucrurile să funcționeze. Ori la nivel național se spune că statele trebuie să își uh, asume responsabilitățile, iar noi, europenii, oferim o garanție de 20%. E bine, vă spun, sincer mă îndoiesc că asta va funcționa. 20%! Practic, uh, Uh, am oferit 60% Greciei și în același moment uh, sperăm că o garanție de 20% va calma piețele. Încă o dată, sper ca asta să funcționeze, însă am dubii pentru că mă gândesc că Singura soluție bună și adevărată care trebuie pusă în aplicare cât se poate de repede este să creăm uh, o piață unică de obligații în euro, în zona euro, pentru a salva moneda euro. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spre domnul președinte, domnul Ian Zahradil pentru uh, conservator și reformiști, președintele grupului. Pojďme si schrnout, kde se tady nacházíme, kromě toho, že se nacházíme. Mulțumesc, domnule președinte. Situația actuală presupune că ne aflăm în mijlocul unei uh, crize. Și am impresia de fapt că ne situăm uh, uh într-o Europa a secolului XIX, nu a secolului 21. Ne aflăm practic uh, într-o Europa după 1815, după tratatul de la, dictatul de la Viena. În ciuda tuturor celor spuse legate de unitatea uh, Uniunii Europene, de metoda comunitară, despre găsirea unor soluții supranaționale, e bine, deja de 15 zile îmi dau seama că un cancelar și un președinte sunt cei care iau deciziile, de fapt. unui prim-ministru i s-a uh, comandat chiar să uh, tacă, să nu spună nimic. Eu nu sunt neapărat uh, un admirator al domnului Schumann și mm, al domnului Monet, însă, uh, sincer, consider că uh, nu avem de-a face cu un proiect european acum. Cât privește criza, lucrurile stau și aici la fel. Contribuabilii sunt cei care trebuie să plătească pentru comportamentul irresponsabil al băncilor uh, și uh, al instituțiilor financiare care se joacă cu banii ca și la casino. Contribuabilii trebuie să plătească pentru comportamentul responsabil al statelor care au cheltuit finanțele publice de care uh, nu dispuneau în realitate și care acum propun europenizarea datoriei, recapitalizarea băncilor pentru așa zisa salvare a Europei. Mă gândesc că nimeni uh, nu uh, citește comentariile economiștilor din uh, mass media, pentru că până la urmă, dacă i-am asculta, am economisit timp și am găsit soluții pentru viitorii trei ani, să spunem. Însă vom retrăi această situație. Trebuie să admitem ceea ce admitem de fapt pe coridoare și nu public, și anume că euro nu este un proiect pentru toți. De fapt, anumite state membre din zona euro nu pot să mai participe la acest uh, proiect pentru că asta ar însemna un uh, faliment pentru aceste uh, state. Știți cu toții aceste lucruri, vorbiți despre ele pe coridoare, însă nu aveți curajul să o spuneți deschis. Mâine Până la urmă uh, vom juca această șaradă, este un comportament tradițional, puțin uh, costisitor, însă deloc fiabil pentru uh, piețe. Aceasta nu este soluția unui om de stat, pentru că un om de stat, contrar unui politician, prezintă soluții noi și curajoase. Așadar, mâine vom vedea dacă în Europa există oameni de stat sau dacă există doar politicieni. Mulțumesc! Mulțumim, domnule președinte. Doamna uh, copreședinte Rebecca Harms are cuvântul acum. Um, Vă mulțumesc, domnule președinte. De la din weekendul trecut încoace, eu nu am putut uh, rămâne doar decât cu două impre- impresii. Și anume, am văzut că toate cele decise asupra Greciei au fost cât se poate de gre- greșite. Tot ce se putea greși s-a greșit. În iulie, uh, Comisia, Consiliul a luat o decizie criticată în ceea ce privește scăderea datoriilor și, de asemenea, fondurile acordate Fondului European pentru Stabilitate Financiară au fost considerate și s-au dovedit a fi, într-adevăr, prea puține. Ei bine, Iată că aceste decizii au generat acel de- dezastru la care ne așteptam cu toții. În Grecia, criza s-a înrăutățit doar cu toate deciziile luate din summit în summit și odată ce criza grecească s-a înrăutățit, s-a înrăutățit și situația la nivel european. Aceasta a fost prima impresie. A doua impresie cu care am rămas a fost următoarea. Europa nu poate fi condusă prin intermediul unor summituri. avem nevoie de o altă guver- alt tip de guvernanță economică și uh, financiară. Ei bine, summitul uh, de duminică ne-a arătat această necesitate din nou. Grupul nostru cere alte rezultate de la următoarele summit, summituri. Sperăm că mâine se vor uh, lăsa la o parte toate aceste tactici, aceste modele pe care le-am, cu care ne-am obișnuit în ultimele summituri. Aceste modele care practic generează decizii prea lente și deloc corecte. Sperăm că, într-adevăr, în ceea ce privește Grecia, deciziile luate vor fi corecte. Sperăm că, într-adevăr, în urma acestor decizii, speculanții care au speculat pe uh, seama Greciei cu garanții de stat nu vor câștiga din nou peste noapte noi fonduri. Dar vrem să mai trimitem și un alt semnal în Grecia. Economia grecească, datorită și din cauza măsurilor europene, s-a înrăutățit din ce în ce mai tare. Avem nevoie de un plan de reconstrucție economică a Greciei. Aceasta este ideea verzilor. Dacă ne uităm la uh, strategia UE 2020, e clar că acest plan pentru Grecia trebuie să se bazeze pe obiectivele 2020. Știu că deciziile acestea nu pot fi luate peste noapte, însă cu toate acestea, măcar bazele s-ar putea uh, uh, pune mâine. În ceea ce privește Fondul European pentru Stabilitate Financiară, toate deciziile trebuie să genereze o multiplicare a mijloacelor. Uh, de asemenea, fondul trebuie să fie unul solid în același timp, însă, această tehnică financiară pe care o folosim nu ar trebui să genereze o situație mult prea ramificată, imposibil de, de înțeles la nivelul bugetelor naționale. În ceea ce privește recapitalizarea băncilor, ei bine, situația se repetă. Totul se desfășoară mult prea lent. Iar uh, acum, dacă lucrurile vor merge în aceeași direcție, cu siguranță cazul Dexia nu va fi unul singular, nici pe departe. Și în final am văzut cum nu poate fi Europa scoasă din criză. Bine, eu cred că e necesară discuția cu privire la modificarea tratatului. E nevoie de constituirea unui uh, comitet consultativ care să explice cetățenilor europeni în ce vor consta aceste modificări. Însă, dată fiind situația cu care ne confruntăm în momentul de față din punct de vedere economic și financiar, eu cred că un alt pas ar trebui să fie făcut acum. Și anume, comisarii care, comisarul care acum este responsabil pentru economie ar trebui să fie scuturat, ar trebui să fie să primească noi responsabilități, noi responsabilități care să îi permită a impune niște bugete naționale solide și durabile, iar cei care nu vor să facă lucrul acesta nu au curajul necesar pentru a ne ajuta să ieșim din criză. Și încă ceva în final, uh, vis-a-vis -vis de exemplul Germaniei și a multor europeni. Cei care se tem în fața alergătorilor lor nu pot să depășească uh, criza, să ne ajute să depășim criza europeană. Uh, europeană. Dacă trebuie să amintim uh, Angelei Merkel despre predecesorii ei, predecesori care au recunoscut lucrurile și au uh, recunoscut dimensiunea realității, atunci lucrurile nu pot funcționa. Trebuie să avem curaj și doar prin curaj vom putea salva Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Un cartonaș albastru. Doamna Hams, aveți o întrebare. Sunteți dispusă să răspundeți la ea? Doamna Harms? Bine. Domnul Huntis. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deci dacă am înțeles bine, vorbitoarea a vorbit la un moment dat despre reducerile uh, datoriilor grecești. Vorbeați despre anumite procente acolo, însă n-am înțeles care este opinia noastră per- personală. Dați-mi voie să vă spun că avem o datorie de 360 de miliarde în Grecia, iar cu o scădere de 50% a acestei, gre, uh, a acestei datorii nu vom salva nimic uh, în Grecia, Și băncile grecești și companiile de asigurări grecești vor fi cele afectate. Ei bine, dacă cifrele pe care le-am menționat eu sunt corecte, dați-mi voie să vă întreb care este părerea dumneavoastră. Sunteți în continuare uh, Uh, convinsă că aceasta este decizia cea bună? Sunt uh, convinsă, citind raportul Troicii, că așa trebuie să facem. Sunt conștientă de asemenea de faptul că avem nevoie de o soluție pentru băncile grecești, de asemenea, însă această decizie nu trebuie să fie luată de una singură. Planul cu privire la Grecia și ajutorul uh, Europei ajutor acordat Greciei, toate acestea trebuie să fie decise, decise într-un final, ca și un semnal acordat grecilor, care trebuie să fie la rândul lor conștienți de faptul că trebuie să-și construiască o nouă Grecie, cea veche a eșuat, ei bine, un asemenea semnal nu a fost transmis la niciun summit grecilor. Domnul Bischi, în numele GUE. Domnule președinte, stimați colegi, gestiunea crizei devine din ce în ce mai uh, haotică. În trei zile, Consiliul uh, introduce și propune summituri, Parlamentul uh, urmează același ritm și, se, și discută despre rezultatele summitului de două ori în aceeași zi. Ei bine, toate acestea ne arată că soluțiile de care avem nevoie nu, nu or să apară nici de data aceasta. Și asta pentru că Consiliul și Comisia în continuare au doar încredere. Încredere că deciziile lor vor genera într-adevăr încredere în funcționarea lor și că băncile internaționale și, sau piețele internaționale și investitorii vor avea curajul de a investi în Europa. Ei, dar de ce ar trebui să facem lucrul acesta? Avem nevoie de măsuri radicale împotriva speculei cu care ne confruntăm în momentul de față. Doar astfel Spania și Portugalia vor fi salvate. Dacă nu decidem să luptăm împotriva speculației, atunci criza se va adânci. Consiliul va decide în continuare crearea unor mecanisme de salvare cu banii contribuabililor europeni cu tri- trucuri uh, macroeconomice și financiare ar trebui să se reușească o creștere a fondului cu 87 de miliarde de euro. Un economist german vorbește despre o armă de distrugere în masă, pornind de la această decizie, pentru că această decizie ar duce la slăbirea uh, statelor membre cu 4 miliarde de euro. Bine, e drept, fondul trebuie să fie întărit, dar cine trebuie să dea fonduri în acest sens? Da, e drept, băncile, ar trebui, băncile private ar trebui să se implice cu până la 60%, însă în același timp uh, falimentele ban- bancare ar trebui să fie evitate și mă refer aici în special la băncile grecești. Uh, după toate planurile de austeritate din uh, Grecia, oare cetățenii uh, acestui stat ar trebui să se teamă și uh, pentru integritatea depozitelor lor? Nu, avem nevoie de fonduri de stabilitate pentru economiile, pentru pensiile, pentru asigurările cetățenilor. Avem nevoie de o bancă a Uniunii Europene care să ofere împrumuturi statelor membre la dobânzi preferențiale. Avem nevoie de programe de investiții publice care să genereze locuri de muncă și creștere economică. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Francesco Speroni, în numele EFD. Presidente, la crizi... Mulțumesc, domnule președinte. Sper că va exista un fel de rezultat pozitiv în urma acestei crize, dar cred că ceea ce ne-a arătat de fapt criza este că există foarte multe probleme cu tratatele noastre și cu modul în care funcționează euro, cu relația între cetățeni și instituții și cu relația dintre instituții, pentru că instituțiile ar trebui să-i reprezinte pe cetățeni, dar din păcate, mult prea adesea, decizii deciziile se iau departe de oameni și se iau decizii care contravin practic dorințelor uh, populare. Nu ar trebui să ne trezim într-o situație în care oamenii să profită de criză pentru a elimina suveranitatea și pentru a transfera către UE de la popoare. Mulțumesc, doamna Angelica Vertman, în numele neafiliaților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, în continuare, criza este la ordinea, de zi și nu a, la ordinea zilei și nu avem niciun fel de soluție. Un ziar uh, vorbea despre ștergerea datoriilor grecești. Însă, cu toate acestea, în cadrul summitului nu au reușit să se ia deciziile necesare pentru cel puțin limitarea consecințelor crizei. Ei bine, problema în Europa este lipsa unei uh, guvernanțe, un, un, unor lideri deciși de ce să nu mai, de ce să implicăm în deciziile politice și actorii privați atâta timp cât actorii privați oricum trebuie să se descurce de unii singuri? Realitatea politică nu este la ordinea zilei. După rapoartele cu privire la Grecia de săptămâna trecută, se vorbește acum despre suficiența unei uh, ștergeri a datoriilor grecești pentru rezolvarea uh, situației. Ei bine, acesta este, acesta este rezultatul politicii europene europene. Tocmai de aceea eu nu pot decât să fac apel la dumneavoastră să acționați în comun și deciși. Vă mulțumim. Acesta este finele dezbaterii noastre. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Așadar, următorul punct de pe ordinea de zi este declarația